Stimați colegi, începem reuniunea și să sperăm că toți cei care vor participa la sesiunea de vot se află deja aici și și-au ocupat locurile în sală, astfel încât să vedem cine sunteți. Pentru că vrem să știm că persoanele care trebuie se află în sală pentru a vota. În primul rând, vreau să vă spun că am primit un mesaj din partea lui Thomas Handel și că acesta vrea să ne spună mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am acordat pentru a rămâne în funcția de președinte al acestei comisii, chiar dacă încă nu poate să participe la reuniunile din Parlament. Se află într-o etapă în care e la tratament uh, chimioterapeutic, însă speră că se va întoarce alături de noi în câteva luni. Am vrut doar să vă transmit acest mesaj. Unii dintre dumneavoastră ați comunicat în mod direct cu dumnealui în ultimele luni. Acesta este răspunsul și reacția pe care ne le-a trimis. Acestea fiind spuse, aveți cardurile de vot, sper. Cartelele de vot sper că le-ați pus în aparate. And then we start, uh, the... Și putem să începem votul. Începem cu proiectul de aviz în ceea ce privește bugetul 2015, bugetul general al Uniunii Europene, Comisia Europeană. Începem cu compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Verificare, verificare la compromisul 5. Și s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 43 de voturi. Am vrut să vedem rezultatul înscris. Amendamentul 18. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Verificare, verificare la 18. S-a deschis votul și s-a închis votul și a dispărut foarte repede. Da, era respins, bine. Amen... Putem să vedem din nou rezultatele? Trebuie să repetăm votul. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 18. Se respinge cu 26 de voturi la 21. Amendamentul 19. Cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și atunci votăm a proiectul Davis. E un vot prin apel nominal. Mai lipsește un vot. Bun. S-a închis votul și se adoptă cu 46 de voturi pentru. Trecem la avizul doamnei Harkin descărcarea de buget se defa. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul și se respinge cu 26 de voturi. Compromisul 1. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 cine pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Un amendament oral din partea domnului Bashir și al raportoarei. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Un vot pe părți. Prima parte, notes that there was a downward salary adjustment. Detractive. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, ab abțineri, se adoptă. Verificăm partea a doua amendamentului 12. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge cu 5 voturi. Compromisul 3. Amendamentul 13, amendament, amendamentul doamnei Harkin, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votăm avizul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 45 de voturi. Felicitări raportoarei doamnei Harkin pentru aceste prime două proiecte de aviz. Trecem acum la următorul, la Eurofound. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Și apoi trecem la amendamentul 9. Îl votăm împreună cu amendamentul 14. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 împreună cu amendamentul identic 19. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 20-21 împreună, identice. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votăm acum proiectul de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 48 de voturi pentru, 3 împotrivă. Trecem la următorul proiect de aviz al doamnei Harkin, EU-OSHA, și începem cu amendamentul 1 și 2. Sunt identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Avem și un amendament oral al doamnei Tomci și al raportoarei. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă se adoptă. Compromisul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi votăm proiectul de aviz, astfel modificat. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă cu 48 de voturi pentru, 3 împotrivă. Trecem la descărcarea de buget pe ETF, European Training Foundation, al doamnei Harkin, amendamentul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, cred că verificăm, verificăm la amendamentul 1. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 împreună cu amendamentul 8, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, amendamentul 9, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, cine e pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm proiectul de aviz, astfel modificat, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 46 de voturi pentru. Trecem la raportul prin descărcarea de buget pentru agențiile europene pentru anul financiar 2015. Începem cu compromisul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1? Nu. Direct la compromisul 2, bineînțeles. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine pentru? Împotrivă abțineri. Cred că trebuie să verificăm compromisul 3. S-a deschis votul la compromisul 3. S-a închis votul la compromisul 3 și se adoptă cu 34 de voturi. Amendamentele 9 și 10 împreună. Cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la vot electronic, vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 de voturi pentru să adoptăm. Trecem la proiectul de aviz privind implementarea Fondului European pentru Investiții Strategice, fondul EFSI. Începem cu compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de două voturi. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul la 13. S-a închis votul. E vreo problemă? Trebuie să votăm din nou amendamentul 13. Trebuie să apăsați din nou pe butoane. S-a închis votul și se respinge pentru că avem un scor egal. Amendamentul 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 15 nu devine caduc, ba nu. Îl votăm, amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, cine pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 33. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Cine pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19. Cine pentru, cer scuze, spune președinta 50. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 61. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 74. Cine pentru? Nu, spune doamna președinte, compromisul 11. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem la compromisul 12. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 90. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102, un vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, a, se respinge. Devine caduc? Nu. Votăm proiectul de aviz astfel modificat și votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 41 de voturi. Mulțumesc! Trecem la pachetul următor. Proiectul de aviz la proiectul regulament privind schimbul transfrontalier între Uniune și țări terțe al Helga Stevens și votăm amendamentul 2 de 20, 21 și 22? Nu, primul se coară. 2, 20 și 21, care sunt identice. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul A, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 25, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentele 4 și 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20, a, dacă am înțeles bine, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 și 29, 30 și 31. Numai acestea? Deci votăm amendamentul 30. Cine e pentru? Uh, împotrivă. Abțineri se respinge. Apoi 31, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, nu, direct 36. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 7. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul A pentru, împotrivă, abțineri se Va trebui să verificăm la amendamentul acesta 8. S-a deschis votul și s-a închis și s-a respins cu 31 de voturi la 13. Amendamentul 9, cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la amendamentul 9, îmi pare rău, s-a deschis votul. And the vote is now. Și s-a închis votul și s-a aprobat cu 27 la 16. Considerentele, amendamentul 10, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru împotriva abțineri se Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se respinge. 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C, cine e pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi votăm proiectul de aviz în varianta modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 49 voturi favorabile și 0 împotriva. Trecem mai departe. la raportul Helga Stevens, proiectul de aviz în legătură cu anumite utilizări permise ale unor elemente protejate de drepturi de autor și alte drepturi conexe. Începem cu votul la compromisul A. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 34, cine e pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 35, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 36, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 37, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10, pentru, împotrivă, abțineri Aș spune că trebuie să verificăm la amendamentul 10 cu privire la trimite. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. S-a aprobat cu 28 de voturi. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Comandamentul 2, 16 și 17 împreună. Cine e pentru, împotriva, țineri se adoptă. 15 pentru, împotriva, împotriva, se respinge. Compromisul E. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul F. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 5, 26 și 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și ultimul amendament, 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Votăm proiectul de aviz în varianta modificată și s-a deschis votul. Um, the vote is... Votul s-a închis și s-a adoptat cu 49 de voturi. Asta a fost cu voturile. S-a încheiat sesiunea de votare. Is it my issue now? Yeah. Mm. <clears throat>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 la cancerigene și substanțe cancerigene și mutagene la locul de muncă. E un amendament la directiva 2004-37-CE. O să încep prin a vă spune câteva cuvinte în introducere, pentru că eu sunt raportoare aici. În primul rând, Vreau să mulțumesc tuturor uh, raportul din umbră pentru munca depusă și amendamentele constructive. Știu că nu e ușor, având în vedere caracterul tehnic și a, uh, vocile care se îndreaptă în direcții cu totul diferite. Aș vrea să vă mulțumesc celor care ați sprijinit propriile amendamente, care au fost destul de numeroase și ați fost mulți dintre dumneavoastră care ați redepus unele amendamente și aș vrea să mulțumesc pentru sprijin, pentru extinderea domeniului de aplicare. Știu că ne confruntăm cu o opoziție activă, cu toate acestea, ideea este că lucrătorii nu sunt adecvat protejați împotriva acestor substanțe cancerigene sau mutagene. Directiva Mm, agenților chimici, valorile limite nu sunt obligatorii și nu îi apără pe lucrătorii care nu sunt informați decât, sau lucrătoarele care nu și-au anunțat șefii că sunt însărcinate. Nu trebuie să fie apărate numai femeile sau femeile însărcinate, ci și bărbați și femei. Și e vorba de aproximativ 3 milioane de lucrători sănătatelor reproductivă. Dacă această schimbare nu era necesară, atunci de ce vedem îmbunătățiri în Franța și Germania, de exemplu? Acolo unde au stabilit limite obligatorii în legătură cu aceste limite obligatorii în legătură cu aceste substanțe. Vreau să vă asigur pe cei care ați depus amendamente în legătură cu substanțele acestea toxice față de producere. Dacă ajungem la un acord în legătură cu acest subiect și la o clauză de revizuire, putem parcurge textul și să ne ocupăm de alte elemente pentru a face ajustări tehnici. Am aici un articol în legătură cu rezultatul. E un reportaj într-un ziar sindical în legătură cu fabrica Allegra din Olanda, unde e o batalie declanșată cu industria chimică Dupont. au dat nașterea atâția copii cu handicapuri grave, așa că doresc să știe mai mult în legătură cu ce se întâmplă cu substanțele chimice din fabrica respectivă. Vreau să vă asigur pe cei care ați depus amendamente că vom încerca să menținem cât mai multe dintre aceste amendamente. Avem și uh, amendamente echilibrate care țin cont de părerile diversilor factori implicați pe care o să le examinăm îndeaproape. Această comisie în sine este comisia care se ocupă de elaborare de politici bazate pe probe, dar trebuie să nu uităm că aceste valori limită nu reprezintă doar o chestiune de nivel la care substanțele pot fi considerate sigure din punct de vedere științific, pentru că Comisia a spus pe bună dreptate la ședința anterioară pe acest subiect, singura cale de a asigura siguranța de plin ar fi închiderea tuturor companiilor care utilizează aceste substanțe, ceea ce nu e o perspectivă realistă. Asta vreau să spun cu comisia noastră. Noi suntem realiști, dar angajați în același timp. Valorile limită țin cont și de costurile pentru public și pentru companii. Și ponderarea acestor chestiuni e o decizie politică, iar noi trebuie să respectăm procedura. Cred că e important să ascultăm ce au de spus factorii implicați, dar cred că e important să nu uităm că oamenii afectați la locul de muncă de cancer și familiile lor n-au aceeași capacitate să plătească ca ei să vină să ne bată la ușă, să ne trimite scrisori. Cei care au făcut asta în ultima lună, adesea au mulți bani. Avem o responsabilitate și față de ei și față de oamenii obișnuiți, cei care sunt bolnavi sau uh, expuși riscului de a se îmbolnăvi și avem o responsabilitate chiar și mai mare față de oamenii obișnuiți, a spune. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să fiți de acord cu totul. E o decizie politică pe care va trebui să o luăm la sfârșit și înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, aș vrea să menționez și noul lot de produse prezentate de comisie. Eu salut faptul că comisia avansează cu activitatea, mi se pare un lucru bun, dar trebuie să vă spun că nu să-mi surprinsă pentru că întrucât am discutat deja în această comisie, în nou lot e mai puțin ambițios decât ne-am închipuit noi și decât ni s-a promis. cel puțin ideea care mi-a fost comunicată de către comisie că noul lot ar acoperi cam de doar mai multe substanțe decât până acum și substanțe cum ar fi a, a, gazele de eșapament de la motorină. Nu sunt convinsă ce vom face, dar aș face un apel adresa Comisiei Europene să continue cu agenda ambițioasă în legătură cu alte substanțe. Acestea fiind spuse, cred că o să mă opresc aici și o să dau cuvântul raportorilor din umbră. Și o să încep cu domnul Roland. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. E un subiect dificil, dar extraordinar de important. E un subiect important pentru salariați și sănătatea lor, dar important și pentru întreprinderi. Pentru mine, nodul problemei e rolul partenerilor social să caute acordul celor de pe teren în legătură cu acest tip de substanțe și politicile de protecție a salariaților ar trebui să fie mai ambițioase, cât mai ambițioase posibil, în același timp capacitatea de a le pune în aplicare pe teren, pentru că altfel nu servesc la mare lucru. Va trebui găsit acest echilibru care e dificil. În ce mă privește, în orice caz, în amendamentele pe care le-am depus și voi continua în acest sens, m-am bazat pe lucrările Comitetului Științific și ale Comitetului Consultativ pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă. E o instanță alcătuită din partenerii sociali și reprezentanți ai statelor membre. <clears throat> Ar fi destul de ușor, până la urmă, dacă de fiecare dată s-ar ajunge la un acord între oamenii de știință, partenerii sociali dar din păcate sunt dezacorduri și în lumea științifică și dezacorduri și între partenerii sociali în legătură cu anumite subiecte, ceea ce înseamnă că suntem obligați să facem propuneri dacă nu avem un astfel de acord. Nu o să trec în revistă toate amendamentele. A dorea prea mult. Ca și doamna președinte, vreau să se extindă elementele și cu celelalte substanțe toxice și unele țări au făcut deja anumite progrese în legătură cu un alt dosar care e complicat și complex, chestiunea pulberilor de lemn. Sunt de aceeași părere cu Comitetul Științific care spune că nu e motiv să facem distinție între pulberile din lemn uh, dur sau moale. Această distinție nu mai există la nivel de state membre, dar singurul loc unde sunt divergențe între lumea științifică și partenerii sociali și aș propune să mergem pe linia părerii partenerilor sociali cu 3 mg pe metru cub și să putem evolua, să cerem o revizuire după 5 ani pentru a ne apropia de valoarea dorită de către oamenii de știință. Cred că e important să ne dăm seama că și subiectul evoluează, apar noi produse, noi molecule în fiecare săptămână, în fiecare lună și trebuie să ținem pasul cu ele. În legătură cu Chrome 6, e ceva care a stănit uh, uimiri la poziție, unde au luat uh, măsuri în legătură cu silis cristalin alveoliană, Asta e un exemplu minunat, un sector unde în diverse ramuri s-a ajuns la un acord în care mie mi se pare ceva cu totul pertinent. Când actorii de pe teren cad de acord, cred că și noi trebuie să urmăm acest tip de acord. Deci aici o valoare de un miligram pe metru cub, dar mai ales întreagă serie de măsuri preventive de însoțire de bune practici care să fie urmate în materie pentru a evita efectele nefaste asupra lucrătorilor În alte elemente am văzut în amendamente propuneri care merg cum că comisia îți poate să decide singură viitoarele limite de expunere prin acte delegate. Nu pot să sprijin această idee, nu pot să sprijin pentru că logica și textele spun actele delegate sunt pentru a adopta poziții în legătură cu aspecte neesențiale dar aici e vorba de aspecte fundamentale și nu o să revin, doamna președintă, în legătură cu a doua rundă de propuneri din partea comisiei, dar sunt de aceeași părere cu tine. Am fost foarte dezamăgit pentru că așteptăm de la comisie mult mai multe propuneri și e dificil pentru că discutăm uh, un prim lot, uh, așteptăm pe al doilea și apoi lucrurile sunt legate între ele. Ștacheta ambiției în legătură cu textul de aici va depinde parțial și de ce va urma mai târziu de la comisie. În toate cazurile, <clears throat> eu îmi doresc împreună cu biroul să stau la dispoziția tuturor să mai discutăm pentru că sunt subiecte complicate, deci nu trebuie să încercăm să le simplificăm pentru a discuta și sunt convins în orice caz că cu președinția, cu raportul din umbră vom putea face o muncă eficace pe mine mă pasionează pentru că e ceva concret care trebuie să vină în întâmpinarea îngrijorării oamenilor, salariaților și întreprinderilor de pe teren. Și va trebui să ajungem și acest obiectiv ca până la urmă să se ajungă la un acord ambițios și cu Consiliul, pentru că e ceva unde de 10 ani nu s-a mai făcut niciun progres în materie. Mulțumesc! Thank you, Madam McIntyre. Mulțumesc. Doamna McIntyre, raportor de la ECR, nu este prezentă. Domnul Hock. Dumneavoastră o reprezentați doamna McIntyre? Pani poseł McIntyre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna McIntyre își cere scuze pentru faptul că lipsește și m-a rugat să transmit eu opinia sa. Am propus aici alte limite decât cele care au fost propuse de comisie. Comisia a controlat pragurile limită și a durat timp de ani întregi. Aceste valori limită trebuie să fie însă proporționale și trebuie să se bazeze pe cercetări științifice. Doamna McIntyre e de părere că trebuie să evităm propunerea unor valori limită care să nu poată să fie puse în aplicare. De exemplu, amendamentul 22. În ceea ce privește substanța de acolo, aici sunt propuse 0,005 aceasta este cifra pentru valoarea minimă. E o cifră care nu poate fi pusă în aplicare. Nu există tehnici de măsurare care să ne permită să putem măsura un asemenea nivel mic de substanță. Deci e nerealist. Apoi substanțele chimice care sunt uh, toxice pentru reproducere. Vrem să reducem expunerea la asemenea substanțe și asta prin timpul de expunere care ar trebui să fie minimalizat. Minimizat. Trebuie să ajungem la un nivel mic de expunere. Comisia Europeană ar trebui să încurajeze companiile să stabilească un nivel cât de mic de expunere la asemenea substanțe. Însă nu putem să propunem limite, niveluri care sunt atât de joase încât nu se pot pune în aplicare într-un mod realist, în practică. Avem deja dispoziții care să îi protejeze pe lucrători. Trebuie doar să se mai lucreze asupra timpului de expunere. Dacă ne dorim să existe asemenea limitări pentru toți angajații, atunci, în primul rând, am avea nevoie de niște cercetări medicale, de o profilaxie. E ceva nerealist, din nou, pentru că am vorbit de o povară mult prea mare pentru sistemele noastre de sănătate. Directiva se concentrează aici pe măsurile de prevenire. Așa apar lucrurile în considerente. Însă nu știu cum pot să arate toate acestea în practică. Măsurătorile la un nivel atât de mic unde vorbim doar de niște urme de substanță, acestea sunt imposibil de pus în practică. De aceea eu consider că nu se vor putea aplica. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Renate Weber, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem cu toții de acord că subiectul este extrem de important Cel mai important este să prevenim îmbolnăvirea. Ca să nu trebuiască după aceea, după ce se îmbolnăvesc, să le oferim uh, tratamente specializate. Vreau să ne uităm la acest dosar uh, din perspectiva un, unei mai bune reglementări. Ce înseamnă acest lucru? 10 ani e o perioadă lungă de timp pentru revizuirea unui subiect atât de important, mai ales într-o perioadă în care progresul științific este atât de rapid și de ridicat. Trebuie să ne uităm la faptul că Comisia vine cu trei pachete. E nevoie de o evaluare a impactului științifică, dar în același timp trebuie să ne dăm seama că s-au mai făcut și alte studii cu studiile, cu fondurile oferite de comisie. O mai bună reglementare ar putea însemna și o mai bună cheltuire a banilor. Pentru a nu se da bani de două, trei ori pe, aceeași, pe același tip de evaluare. Acestea fiind spuse, cred că în Parlament uh, există sprijin larg pentru ideea de a lărgi sfera de aplicare a acestei revizuiri. E drept că dacă analizăm amendamentele, ne dăm seama că multe dintre acestea sunt uh, redactate în funcție de situația din anumite țări. Unele țări au standarde mai ridicate, mai, mai uh, joase și pe parcursul negocierilor cred că va trebui să ajungem la un acord. După mine, deocamdată, se registrează sprijin considerabil pentru uh, introducerea reprotoxinelor în directivă. Poate mă înșel, dar e vorba aici de dovezi științifice. Aceste reprotoxine care sunt deja car- cancerigene sunt uh, deja incluse în uh, rândul substanțelor cancerigene. Dar orice ajută pe angajați este important și trebuie incluse în uh, document atunci aceste elemente, substanțe. Un uh, alt lucru important în ceea ce privește directiva îl reprezintă punerea în aplicare a standardelor Degeaba le avem pe hârtie dacă nu avem mare grijă în ceea ce privește aplicarea lor, aplicabilitatea lor practică. Iar aici va trebui să discutăm în cadrul negocierilor amendamentele. Un lucru care nu neapărat că nu m-a convins, dar nu înțeleg cum se va întâmpla este supravegherea continuă a stării de sănătate a angajaților chiar și după ce și-au chiar și în momentul în care nu mai lucrează în locul respectiv. Fiindcă, bineînțeles, dacă aceștia ar avea probleme de sănătate, acestea ar putea apărea mai târziu, după ce nu mai lucrează în respectivul uh, loc cât de realist este că angajatorii, companiile vor ca să ne așteptăm ca aceste companii și angajatorii să facă această supraveghere, acest control, sau are să țină de serviciul de sănătate publică, deci statul să să prevadă niște instrumente prin care să se poată verifica starea de sănătate a foștilor angajați. Sper că vom găsi soluții când vom discuta toate amendamentele, să ajungem la compromisuri, fiindcă vreau să știu ce trebuie să le explic eu colegilor de la grupul meu politic pentru a obține sprijinul lor în ceea ce privește aceste aspecte care sunt mai puțin clare pentru mine. Acestea fiind spuse, bineînțeles, trebuie să înregistrăm progres în ceea ce privește această directivă foarte importantă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Domnul Iaric de la GUE nu e prezent. Ești la cuvântul în locul lui? Nu? Atunci, Marimatele de la Verzi are cuvântul? Nu este prezentă. Dar Laura Agea este prezentă și va lua cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. N-a fost ușor deloc să lucrăm în mod uh, limpede și tangibil pe marginea acestui document care trece în revistă, care este o revizuire a directivei privind substanțele cancerigene. Obiectivele erau următoarele expunerea la pudre de silica cristalină și stabilirea unor uh, valori limită care să coincidă limitelor de la anexa 3. Dar, din păcate, am întâmpinat multe probleme. Este limpede faptul că nu nu avem uh, o, nicio posibilitate durabilă de a rezolva lucrurile. De pildă, companii, există companii care acționează în domeniul ceramicii și uh, ciclul de producție pentru orice obiect care conține pudră de silica cristalină Deci a, produsul uh, este transportat pe Um, benzi circulante o, mult timp. Deci expunerea este mare. Se poate că dacă vom obliga companiile să să țină de o, să pună deoparte aceste produse, costurile vor fi foarte ridicate și nu va exista posibilitatea de a face investiții de inovatoare aici. Am încercat să am o atitudine mai durabilă prin obligativitatea de a avea mecanisme de protecție individuală, fiindcă acolo unde există măsuri de colecție, de protecție colectivă, costurile sunt prea mari pentru companie, deci nu există niciun uh, stimulent pentru aceste măsuri. Scopul ar trebui să fie eliminarea, bineînțeles, eliminarea acestor substanțe cancerigene, dar nu există posibilitatea de a-i proteja pe lucrători. Poate știu alții mai mult despre acest lucru decât mine, dar nu se face nicio referire la protecția indivizilor, protecția individuală. Când am avut problema cu asbestul, adesea soțiile lucrătorilor uh, fusese cele mai afectate și mureau din cauza expunerii la asbest, fiindcă ele sp- spălau hainele soților. În perioada de tranziție, până la directivă, am putut să modificăm lucrurile pentru a salva vieți și acel, celălalt scop era modificarea limitelor pentru pulbera de lemn dur și moale. Dat fiind, dat fiind uh, noile dovezi științifice pentru a ne alinia valorilor uh, din anexa 3. S-a făcut recomandarea din 2003-2004 uh, de la COEL, care ne-a spus că la un moment dat Trebuie să existe limite. Iar apoi se dorea ca la anexa 3 să fie instituite limite pentru alte 10 substanțe cancerigene. Iar asta, pentru mine, sunt uh, ambiții cărora li s-a pus bețe în roate. Știți prea bine că nu, nu numai 10 substanțe au fost definite ca fiind cancerigene, ci mult mai multe propunerea comisiei uh, a fost revizuită la multe ori pentru a acoperi mai multe substanțe, ca și cum le-am spune lucrătorilor uh, de acum încolo o să uh, de acum încolo o să beți mai puțină otravă și noi suntem aici să vă ajutăm când vorbim despre siguranța și securitatea lucrătorilor, trebuie să oferim propuneri concrete și realizabile, fiindcă adesea nu ținem cont și de și de nevoile companiilor care trebuie să supraviețuiască pe piețe pe piață în situații grele care le obligă să reducă costurile și mai mult, încă un lucru despre care nu vorbim și despre care nu ținem cont este cum putem să avem grijă de sănătatea lucrătorilor uneori n-ar fi, n-ar fi nevoie de mai mult decât de informații suficiente. Nu avem uh, nici studii epidemiologice. pentru a vedea ce se întâmplă la nivelul comunităților. În ceea ce știu expunerea la asbest, știm cu toții ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Și nu s-a făcut nicio cercetare, niciun studiu privind bolile cauzate de asbest. fiindcă sunt analizate doar bolile cauzate direct de asbest, dar nu se vorbește despre alte boli uh, cauzate de substanțe cancerigene care nu sunt cauzate direct de asbest. Deci putem vedea de pildă că dacă ești expus la pudră de silica cristalină, s-ar putea să nu suferi doar de o singură boală, ci de mai multe. Și acest lucru ar e foarte important pentru prevenire și pentru tratament și cercetarea în acest sens și ne-ar ajuta și în ceea ce privește o, tre- o tranziție către o metodă mult mai uh, eficientă și mai durabilă. Mă așteptăm la o propunere mai completă din partea Comusiei, nu așa etapizată, fiindcă nu poți să ai grijă de sănătatea oamenilor pe etape, dacă ești expus la substanțe cancerigene astăzi, la un moment dat, pe termen scurt sau lung, vei suferi de boli care au legătură cu, această expunere. Ajungem la interdicția de plină a acestor substanțe și înlocuirea agenților, dar până atunci trebuie să facem ceva. Pentru fiecare substanță pe care o interzicem, apar alte Există alte substanțe care nu sunt atât de dăunătoare și care putea fi folosite și înlocuite. Mulțumesc, doamna Ala. Merci, madame la présidente. Euh, Mulțumesc, doamna președinte. Pe acest dosar Trebuie să se facă progrese. Vedem că există numeroase puncte care trebuie clarificate și în acest uh, prim dosar cât și în următoarele. Obiectivul principal al muncii noastre ar fi trebuit să fie să uh, amendăm măsurile. Se pare că ne aflăm acum într-un adevărat lanț de priorități. Prima prioritate e să se poată înlocui, adică să dispară substanțele care sunt recunoscute ca fiind cancerigene în majoritatea țărilor europene. Dacă nu putem să le substituim, atunci o a doua prioritate trebuie să fie protecția muncitorilor. În al treilea rând, timpul de expunere e foarte important. Trebuie redus și acesta, nu doar dozele. Se pare că și dozele scăzute pot să fie cancerigene. De aceea ne confruntăm acum cu patologii tot mai speciale. Agenții cancerogeni își arat, cancerigeni își arată tot mai mult putere acum în țările europene și se, recunoaște, se recunosc cauzele plurifactoriale ale cancerului. Doamna președinte, în prezentarea dumneavoastră ați spus că trebuie această prelungire spre substanțele retrotoxice, dar e ceva la ce grupul nostru politic nu se opune. Există aceste substanțe cancerigene, mutagene, care apar și la nivel național clasificate, Însă în ceea ce privește timpul de expunere, dozele de expunere, aici timpul și doza diferă foarte mult în funcție de aceste substanțe cancerigene și mutagene. De aceea ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce spunem. Cu toții ne aflăm în fața acestei dificultăți cu elemente tehnice pe care nu le înțelegem neapărat foarte bine. Avem expertiză care ne-a fost furnizată, avem sfaturi pe care ar trebui să le urmăm dar mm, da, în cazul unor substanțe e ceva mai ușor, pentru altele nu. O altă extindere pe care am fi putut să o facem și și-ar fi dorit-o grupul nostru ar fi un principiu al precauției care să fie folosit și să fie revizuite în mod uh, regulat substanțele care nu apar în listele din raport. Am uh, am uh, propus măcar trei grupuri dintre aceste substanțe care sunt recunoscute la nivel european și care apar într-un, să apară într-un mod foarte clar în viitorul raport. Am făcut deja această extindere odată, așa că ar trebui extinse și aceste liste pragurile pun probleme mari. În primul rând, în ceea ce privește luarea de măsuri, se pare că luarea de măsuri, tehnicile, nu sunt, toate identice, nu sunt identice în toată Europa și anumite valori care sunt foarte scăzute pot să pună probleme, așa că trebuie să fim foarte atenți să menținem un echilibru. Raportul acesta a întârziat foarte mult până să se ajungă la o directivă de revizuire, pentru că eforturile puse, eforturile sunt, puse sunt foarte importante și efectele asupra pieței muncii, nu doar a pieței muncii din Europa. Acest mix pe care vrem să îl facem acum nu pică prea bine țărilor din afara Uniunii Europene, cele care, în industriile prelucrătoare ale lemnului, mă refer aici la China, ar fi niște consecințe asupra lumii. Și dacă ceilalți nu țin pasul cu noi, nu au aceleași reguli, lucrurile nu vor sta bine. Dacă lucrăm cu lemn care a fost deja tratat și mm, prelucrat în condiții inacceptabile pe plan medical, e o variantă la care trebuie să ne gândim. Apreciez elementele pe care s-au depus eforturi, sunt, vom fi alături de dumneavoastră pentru a continua această muncă care sper că va fi încununată de succes. Rolul nostru și responsabilitatea noastră e foarte, sunt foarte importante. Mă, uime, mă uimește faptul că acest document nu este luat foarte în serios. Vedem că se face totul puțin câte puțin, raport cu raport, modificare cu modificare și nu e normal să se piardă șase luni până să fie abordate toate substanțele care ar trebui să fie abordate în aceste documente. Ceea ce s-a făcut în acest sens e insuficient și din partea grupului nostru politic. Sperăm să ajungem la un acord cu dumneavoastră și să continuăm discuțiile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Bach are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi exprima asupra propunerilor făcute de comisie pe care nu le pot evalua în, tot, evalua în totalitatea lor. Pe moment nu mi se par foarte încurajatoare. Mai există multe întrebări fără răspuns, nu știm exact ce ne așteaptă, când va mai urma ceva. Există foarte multe necunoscute în ceea ce privește coerența în acest dosar. În plus, aș spune că Consiliul e și mai rezervat. Știm care este poziția Consiliului între timp. Tocmai din aceste motive, eu cred că noi, Parlamentul și dumneavoastră ca președinte, împreună cu raportorii din umbră, ați făcut o, o muncă foarte bună pe acest dosar, un dosar curajos în Parlamentul European. Și, bineînțeles, trebuie să avem o poziție puternică la negocieri. Mie acest dosar îmi amintește foarte mult de scandalul diesel. Adică cunoaștem problematica, știm care sunt daunele, discutăm despre valori, discutăm despre calendar, ținem cont de faptul că între timp foarte mulți oameni au uh, probleme de sănătate. Și pentru mine acesta este punctul principal, pentru că sunt uh, văzute ca daune colaterale și cumva ne îndepărtăm de adevăratul scandal. Extinderea domeniului de aplicare cu această productivitate, da, sunt de acord. Între timp, există destule dovezi științifice în acest sens. Am putea reacționa și emoțional la acest subiect, însă și științific. Și cred că noi, Parlamentul, trebuie să mergem pe această cale științifică să ne bazăm pe valorile științifice, pe studii și pe valorile care deja există și sunt introduse în anumite state membre. Astfel încât să nu ni se poată reproșa, să ni se spună că nu e posibil, nu se poate pune în aplicare, ci din potrivă. Într-unele state membre există standarde foarte înalte și cred că ar trebui să le menținem pe acestea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Becker, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce discutăm noi aici, eu văd o oportunitate în care să obținem maximul care se poate obține. Acest lucru este foarte clar și reiese foarte clar să nu mă înțelegeți greșit, eu nu mă situez în opoziție față de raportoare când în amendamentul 21 vorbește de uh, valori uh, limită pentru pasele de ceramică și vorbește de o reducere continuată a unei valori care apoi în consecință, are aceleași efecte asupra sănătății ca o altă valoare, un alt prag, dar care nu duce la prețuri mai crescute. În datele științifice vedem într-un mod cinic același număr de decese și anume 0 sau aceeași cifră de așa numitele persoane afectate, 790 sau cealaltă cifră de 800. Dar, vedem, acolo sunt multe milioane în costuri. Pe atunci companiile și angajatorii sunt cei care au de trebuie să se confrunte cu costuri crescute. De aceea eu cred că e nevoie de o analiză acestor factori, pentru că dacă ne dorim să fie aceleași uh, acțiuni asupra sănătății, atunci nu trebuie să deranjăm prea mult situația de pe piața muncii. Noi trebuie să vedem unde putem veni cu îmbunătățiri în situația legată de sănătate și de aceea o rog pe doamna raportor să mai analizeze odată situația și să mai analizeze odată amendamentul 21 și o opțiune 2 în loc de opțiune 3 cu aceleași efecte asupra sănătății. Probabil ar fi posibil așa ceva, vă mulțumesc. Thank you. Uh, I can't see that there has been uh, Mulțumesc. Nu mai văd pe nimeni care să dorească să ia cuvântul și atunci doar câteva comentarii voi face pentru că încă nu am ajuns în punctul în care să fi hotărât în mod precis ce să oferim comisiei. Tot ceea ce propunem limitele, substanțele, toate acestea sunt deja în funcțiune în diferite părți ale lumii. În țările europene, în statele UE, în statele din Uniunea Europeană, în SUA, Nu voi intra în detalii Nu am inventat o lista noastră. Încercăm pur și simplu să ținem pasul, astfel încât să nu ajungem la capătul listei într-o comparație cu ce se întâmplă în restul lumii. Când spun că trebuie să dăm dovadă de realism, nu cred că se ajunge la un conflict între membrii care vor să dăm dovadă de realism și cred că suntem nerăbdători să fim la conducere sau în mijloc pe lista cu celelalte țări din lume cu care ne comparăm sau intrăm în competiție. Să nu ne aflăm la capătul listei. Dorim să fim măcar la mijloc, la oaltă cu ceilalți, dar nu ne aflăm în această poziție încă. Și de aceea unii dintre noi au spus aici că vor să știe de ce au existat atât de puține lucruri extra la nivelul comisiei. Ni s-a spus că vor fi mai multe liste în ceea ce privește lucrurile care trebuie tratate. Voi da cuvântul mai târziu comisiei să ne spună mai multe despre planurile pe care le au, cum să fie ambițioși și să dea dovadă de realism și așteptăm cu nerăbdare această dezbatere. Vom avea și o serie de reuniuni ale raportorilor din umbră în săptămânile următoare, astfel încât să fim realiști și în același timp să cerem o poziție clară. Noi, europenii, nu putem fi capăt de listă. când vedem care e situația pentru forța europeană de muncă și pe piața europeană a muncii. Atât de mulți europeni își pierd viața din cauza cancerurilor pe care uh, le-au dezvoltat ca urmare a condițiilor de muncă. Aceasta e o primă discuție. Cred că ne aflăm pe aceeași lungime de undă majoritatea dintre noi. E o chestiune prioritară de care trebuie să ne ocupăm. Dacă îmi permiteți, aș da acum cuvântul Comisiei, astfel încât să primim niște clarificări și să vedem care e nivelul de ambiție pe care v l-ați propus. Comisia, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, raportor din umbră, stimați membri. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc mult pentru toată munca și ambiția de care ați dat dovadă și pentru bunăvoința de a duce mai departe acest dosar foarte important. Ne bucurăm să vedem că sunteți la același nivel de ambiție cu al nostru aici, și anume să-i protejăm pe lucrători în acest domeniu atât de important. În primul rând, probabil ar trebui să vă spun câte ceva, dacă îmi permiteți, în legătură cu ceea ce discutați mai înainte. Credem că e important ca această primă listă să fie continuată. Cum spuneați, munca se face de un timp și seamănă cumva cu un cerc, pentru că trebuie să actualizăm informațiile, să profităm de noile dovezi de cum sunt disponibile, însă odată ce avem datele științifice disponibile, suntem obligați să-i ascultăm și pe partenerii sociali, iar după aceea să facem evaluarea de impact. Și, într-adevăr, cum spuneați, totul necesită foarte mult timp și timpul, da, trece destul de repede. Considerăm că e important să fim de acord cu aceste documente de acum și Comisia are obligația să continue evaluările în lumina noilor descoperiri. Această obligație continuă și am început deja munca noastră de zi cu zi în ceea ce privește noile substanțe și revizuirea acestora. Vorbeați de un al doilea eșantion care nu conținea toate substanțele pe care ați fi crezut că le va conține. Da, e adevărat. Motivul pentru care s-a întâmplat așa e că, din nou, trebuie să avem dovezi pe care să ne putem baza. Am discutat în Comisia Tripartită despre acest fapt și e nevoie și de o evaluare a impactului aprofundată. Acestea sunt obligațiile pe care le avem în interiorul Comisiei. Pentru anumite substanțe nu am putut organiza tot acest proces acum, în ianuarie. Ați menționat motorina, mai existau și alte substanțe unde erau neclarități în ceea ce privește definiția juridică a acestora însă cred că vom uh, prezenta probabil întreaga propunere mai în detaliu într-un stadiu ulterior. Înainte de a încheia, aș dori să pun accentul și pe adoptarea comunicării privind uh, sănătatea și siguranța, comunicare care a avut loc în același timp cu cel al doilea eșantion modificat, substanțe, în ianuarie, și și acolo avem un program foarte ambițios de a continua să muncim pe un al treilea șantion de substanțe la începutul anului 2018, să includem mai multe substanțe, dar și să completăm munca făcută până acum cu alte substanțe chimice care nu sunt neapărat cancerigene, dar să avem niște valori limită indicative pentru aceste alte substanțe chimice. Această propunere, o propunere de comitologie, ar trebui să fie gata cât de curând, în luna următoare. Din nou sper că vom avea posibilitatea să prezentăm această nouă propunere, o a doua modificare, cândva mai târziu, și poate într-o manieră mai completă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumim! Sperăm, într-adevăr, că așa se va și întâmpla. Adică suntem nerăbdători la comisie, după cum ați ascultat. În discuțiile pe care le-am avut aici, avem o abordare practică. Suntem realiști și în același timp mai avem ambiții. Prea mulți europeni mor pentru că sunt expuși la substanțe chimice, la praf, la pulber, la alte lucruri, la locul de muncă. Iată de ce atât de mulți europeni mor de cancer pe care îl uh, contractează la locul de muncă. Diferența este între statele membre europene, pentru că unele state membre sunt la un nivel foarte redus, iar altele au deja regulamentele respective pe care am dorit să le avem pretutindeni în Europa, să fie acele și nu credem că firmele ar trebui să poată face lucruri în unele țări în timp ce respectă reglementări mai severe în alte țări membre. Nu e corect. Statele membre din Uniunea Europeană ar trebui să aibă același nivel de sprijin și de legiferare, desigur. Și știm de asemenea că dacă comparăm cu cei înrici și ce se întâmplă în SUA, nivelul e mult mai mare. Dar privim în perspectivă să ne ocupăm de această chestiune și <clears throat> să găsim cel mai larg sprijin posibil în Comisia Parlamentară pentru a atinge obiectivul scontat. Vom păstra legătura cu Comisia Europeană și ne vom continua activitatea cu diverse reuniuni ale raportărilor din umbră și cu legiul discutării altor rapoarte. Dacă mai dorește cineva acum sau trecem la punctul următor. Trecem așadar la punctul următor. Digitalizarea industriei europene. Acolo nu sunt prea multe substanțe chimice. Nu? În industria digitalizării. Doamna Laurie se are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Documentul de la Comisie cu privire la digitalizarea industriilor europene e un document deja cam vechi. A fost lansat pe 19 aprilie 2016. Raportul se vine de la ITRE, care este comisia completă pe fond, dar când ne uităm la documentul comisiei, de 15 pagini, care 15, doar una și jumătate, se referă la oameni, la resursele umane. 13 și jumătate se referă la tehnologii, mașini, date <clears throat> și alte asemenea. Și totuși e foarte important ca la comisia noastră de aici să ne aducem o contribuție foarte puternică la raportul ITRE Iată de ce trebuie să avem acest aviz și ne bucurăm foarte mult că am onoarea de a fi raportoare, pentru că perspectiva digitală a economiei europene e un subiect la care țin foarte mult. Chiar și dacă ne uităm la această pagină și jumătate din documentul Comisiei, Sunt subiecte legate de educație, nevoia de a avea o forță de muncă calificată, dar nu se spune nimic, nici măcar un cuvințel despre protecția socială și despre toate chestiunile discutate în această comisie, ca fiind cele mai importante. Deși, după părerea noastră, în avizul nostru ne vom concentra pe aceste subiecte, schimbările naturii muncii, nevoie de a avea reacții țintite, politici de educație, politici sociale, marile diferențe dintre țări și regiuni în ce privește nivelul de digitalizare și de pregătire a oamenilor, a lucrătorilor, dar și a consumatorilor, a întreprinzătorilor care participă la economia digitală. foarte interesant că au fost discuții dificile despre impactul digitalizării asupra pieții muncii ca atare, în ce privește structura locurilor de muncă. Au fost prognoze foarte sumbre, ca peste 40-50% din locurile de muncă o să dispare în cauza digitalizării, dar analiza e mai puțin sumbră, e mai realistă vedem și reversul medalii, se schimbă conținutul muncii, o schimbare a sarcinilor, a poziției. Locul de muncă e păstrat, dar munca e diferită. E vorba de upgradare, de perfecționare. <clears throat> Când ne uităm la grupurile <clears throat> vizate aceste schimbări, ne dăm seama că sunt în special grupuri cu calificarea mai redusă, care în sine sunt deja dezavantajate și a căror recalificare e foarte dificilă, deși e o problemă foarte mare. Un alt lucru care va <clears throat> figura raportul nostru protecția socială schimbarea muncii a naturii, apariția muncii precare, noile forme de muncă bazate pe platforme, crowdworking și alte forme. Nu s-au găsit încă soluții pentru protecția socială și unde dialogul social e foarte dificil, putem să ne propunem aici propriile idei ca rezultat uh, al activității în comisie și am putea aici să dăm <clears throat> dovadă de forță și să spunem ceva concret. Apoi sunt cu siguranță probleme legate de drepturile sociale, calitatea acestor drepturi egale pentru cei din segmente diferite pe piața muncii. Dacă ne uităm acum la noua generație, noua generație care are deja abilități digitale când absolvă școala, E o generație foarte mobilă, circulă dintr-o țară în alta, nu doar în Uniunea Europeană, ci din UE în America sau se întorc și așa mai departe. Și nu cred, nu se gândesc la ce o să facă la bătrânețe, cu bolile, cu pensia și așa mai departe. Și suntem obligați să punem și aceste chestiune a garanțiilor și protecției sociale și pentru acești oameni Um, e sarcina noastră și e și o problemă legată de abilități și de formare, pentru că prea adesea problema abilităților digitale este privită dintr-o perspectivă prea tehnică, de parcă ar fi vorba ceva legat de calculator, dar și în documentul comisiei se fac unele aluzii, cum că big data, care devine o manieră comună de gestionare a multor probleme, nu doar în administrația publică la guvern, ci și în diverse firme. O să însemne că lucrătorii, angajații, aproape cu toții, în toate sectoarele, trebuie să se pregătească pentru a face față la Big Data, dar nu e ceva inclus în nicio programă școlară din învățământul general, ca să nu mai vorbim de cunoștințe speciale în uh, educație, în materie de business și așa mai departe. Trebuie să ne concentrăm pe aceste probleme. Și un domeniu cu totul nou, unde discutăm ultimul punct, sănătatea și siguranța ocupațională și riscurile legate de munca digitalizată. Nu e vorba doar de sănătatea fizică, sunt multe probleme legate de stres, afecțiuni neurologice, psihologice, <coughs> efecte de această natură ale muncii respective, care trebuie măsurate, cuantificate altfel și avem nevoie de standarde. Trebuie să acordăm uh, mai multă atenție și subliniem în aviz acest lucru. Proiectul de aviz e foarte scurt și am mari speranțe că membrii comisiei vor fi cât mai activi, vor propune amendamente și vor dezvolta idei care au fost făcute ca propuneri pentru ITRE și să fie cât mai convingătoare pentru membrii de la ITRE. Vom încerca să avem un rezultat cât mai bun. Vom discuta. Termenul limită pentru amendamente e destul de strâns, 31 ianuarie. Vă rog să fiți cât mai activi Vă încurajez să vă ocupați de această chestiune și sperăm să avem întâlnirea uh, la Strasburg marți pe 14 februarie și, dacă e necesar, o a doua întâlnire a raportorului umbră la începutul primei săptămâni din martie, pe 7, ca să fim gata să adoptăm avizul în comisie pe 13 martie, dacă am înțeles bine. Thank you, Madam Laurie. Mulțumim, doamna Lauristin. Nu știu dacă de la PP este... A, uite că este raportor din umbră. Sigur. Da, e așa obiect, aveți cuvânt. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam w imieniu Pana Krzysztofa Hetmana, który jest sprawozdawcą cieniem... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule, domnul Hetman este raportor din umbră, însă din păcate nu poate să fie prezent, așa că îi voi prezenta eu poziția. Digitalizarea industriei aduce cu sine multe aspecte pozitive, o ocupare crescută și altele. PricewaterhouseCoopers în anul 2015 a constatat faptul că peste 150 de miliarde de profit ar putea fi ar putea surveni din digitalizare în următorii ani. Digitalizarea foarte importantă pentru dezvoltarea economiilor noastre. Cu toate acestea observăm că există multe obstacole și greutăți care fac astfel încât să nu putem să profităm de întregul potențial. 60% din cei mari și 90% din, din companiile mari și 90% dintre IMM-uri sunt de părere că există dificultăți și obstacole pe care le au în acest domeniu. Jumătate din uh, lucrătorii europeni sunt de părere că nu au calificări suficiente în ceea ce privește economia modernă digitală presiunea este foarte ridicată. Eu cred că diferențele între noi și SUA sunt, vor deveni și mai mari. Anul trecut, colegul meu, domnul Hetman, a participat la un seminar unde s-a făcut o comparație între economia americană și europeană, ținând cont de mentalitățile existente. Nouă ni s-a reproșat faptul că nu luăm destul de în serios digitalizarea și de aceea ne scad șansele în ceea ce privește concurența. Așa că noi suntem cei care trebuie să ne schimbăm mentalitatea astfel încât să profităm mai bine de șansele oferite de digitalizare. E nevoie de noi calificări profesionale. Muncitorii trebuie să fie flexibili, însă trebuie să aibă și posibilitatea de a-și crește nivelul de calificare. În ceea ce privește digitalizarea industriei, trebuie să spunem că Aici, atât statele membre, cât și Uniunea Europeană, Comisia Europeană, are o sarcină în acest sens. Apoi, acele așa numite soft skills trebuie să fie dezvoltate. Și asta încă de la început, din primii ani de școală trebuie să înceapă o astfel de formare. Nu cred că digitalizarea poate fi văzută ca o amenințare pentru piața muncii. Dacă dorim să abordăm cum trebuie această problemă, atunci poate deveni o mare șansă. Domnul Hetman va depune o serie de amendamente care vor merge în această direcție. Vă mulțumesc! Thank you. Eh. Mulțumim! Acum de la ECR, colegul Slotovski. Mulțumesc. De Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru acest uh, document. Subiectul e important și vorbește de avantajele digitalizării și industriei digitale. Orice schimbare fundamentală ca această revoluție aduce și pericole pentru piața muncii și acestea trebuie identificate și eliminate. E și sarcina acestei comisii. Revoluția digitală nu înseamnă doar noi instrumente de comunicare, ci înseamnă și posibilități în ceea ce privește ocuparea și economia. A, chiar dacă există locuri de muncă în care astăzi care, în care e nevoie de mai puține abilități, pe viitor va fi nevoie de competențe digitale și totul ține de educație, de cei care se pregătesc pentru piața muncii în școală, în universități, însă e importantă această educație și pentru cei care se află deja în, câmp, în câmpul munții. Totul ține de angajatori aici și de programele acestora, programele de formare care ar trebui să fie adaptate lumii digitale. Mă bucur că în acest uh, aviz se țină cont și de acest element. Educația are o însemnătate deosebită pentru piața muncii. Excluderea în domeniul digital nu trebuie să ducă la faptul că unii vor fi excluși, adică mai ales acei care sunt deja în vârstă și se află în câmpul muncii de mult. Trebuie să fie închise astfel de viduri în piața muncii dezvoltarea nu trebuie să fie încetinită. Un exemplu foarte bun este și cel al noilor modele de afaceri care se sprijină pe platformele digitale sau aplicațiile digitale, cum ar fi cele dezvoltate pentru industria turismului. Astfel de aplicații și-au adus aportul. Există noi schimburi de opinii și acestea se concentrează pe faptul că încearcă să se alinieze cu regulile existente. Ajută la luarea de decizii pentru consumatori, dar s-a ajuns la un uh, conflict între deciziile luate de consumatori și de administrații. Bineînțeles că trebuie să fie respectate drepturile de bază, dreptul la odihnă, timpii de odihnă, toate acestea trebuie să existe în continuare, însă e nevoie de niște definiții foarte clare în domeniu și nevoile de pe piață trebuie să meargă mână în mână cu ceea ce se întâmplă în digitalizarea industriei. Aceleași condiții pe care le găsim și în munca la distanță mai ales pentru părinți. Trebuie să se țină cont și de aceștia și să ne asigurăm că putem limita excluderea acestor persoane. Apoi accesul la operele digitale și acesta e important și accesul la internet. Lucrurile arată diferit între regiuni și între state, mai ales în zonele rurale. E o adevărată provocare, care poate fi depășită doar prin intermediul investițiilor în Uniunea Europeană. Fără noi condiții, nu pot fi convinși investitorii să creeze noi locuri de muncă. Acesta este un rezumat al observațiilor mele, pe care le voi prezenta sub formă de amendamente și aștept o colaborare plăcută. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim pentru al de domnul Selimovic. Aveți cuvânt. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei raportor Laurisen, pentru proiectul de raport. O bază bună de lucru. Sunt nou în comisia dumneavoastră și la acest raport, așa că vă rog să mă scuzați dacă repet ceva ce poate s-a mai spus. Cred că trebuie să subliniez faptul că salut puterile transformatoare ale digitalizării, pentru că oferă un potențial deosebit de creștere, prosperitate, competitivitate. Înțeleg cu siguranță că reprezintă și unele provocări în ce privește organizarea muncii. Nu închid ochii, dar din partea liberală aș vrea să văd da, în această oportunitate de a crea noi locuri de muncă în Europa. În Suedia, țara din care vin eu, sectorul industrial e forța motrice a dezvoltării economice, creează locuri de muncă, are un rol semnificativ în prosperitate, în sistemul de sănătate și a venit momentul să prioritizăm sectorul industrial pentru a conduce transformarea digitală și a exploata potențialul digitalizării, făcând față provocărilor pentru a asigura locuri de muncă de calitate în Europa. Un singur exemplu, potențialul de creare de locuri de muncă a pieții unice în comunicații electronice. Chiar un scenariu modest ar putea să atingă aproape 2 milioane de noi locuri de muncă până în 2020 și majoritatea se creează în startup-uri. Acestea fiind spuse, aș vrea să <clears throat> Consider că acesta e punctul de pornire și aș vrea să fac câteva observații pe care trebuie să le fac ca să dau perspectiva liberală pentru acest aviz. În legătură cu alineatul 2 am unele dubii legate de conceptul de acces universal la internetul deschis. Din punctul meu de vedere ar trebui redus ca dimensiune la un nivel care să poată fi gestionat. Alinatul 3, după părerea mea, accesul regulat și în consecință ajustarea politicilor ar trebui de sigur să fie avut în vedere, dar numai în caz de impact negativ. Ar trebui să subliniem de asemenea impactul pozitiv când ar trebui să consolidăm forțele digitalizării. Punctul 5 pentru a clarifica o situație legală. Nu pot să sprijin în formularea actuală în țara mea, Suedia. E un exemplu de economie digitală avansată și în acest sens am convingerea fermă a unor reforme pro-piață, pro-tehnologie pentru a elimina barierele de reglementare din calea forțelor concurenței. Nu ignor problemele, știu că există, dar înțeleg și le subliniez, dar aș vrea de asemenea să subliniez și din cealaltă perspectivă. Prin urmare, ar trebui să ne cerem statelor membre și important să facem aceste reglementări, în special în ce privește libertatea de asociere, negocieri colective, dreptul la grevă și mobilitate. Aceste drepturi trebuie garantate de către cineva care să le poată implementa sunt drepturi mult prea importante ca să le lăsăm la un nivel la care să nu poate fi implementate. Cineva care să aibă posibilitatea de a le pune în aplicare să fie un garant al acestor drepturi. Pentru mine e ceva foarte important, deși suntem alde liberali, suntem pro-europeni, uneori poate suntem chiar pre-europeni, dar acestea sunt elemente care nu pot fi garantate la nivel european. În fine, la alineatul 7 aș vrea să menționez că digitalizarea nu doar că aduce riscuri, ci și avantaje. S-a mai spus că flexibilitatea, mobilitatea, telemunca sunt uh, ocazii bune și având în vedere problemele pe care le creează, ar trebui să se sublinieze și oportunitățile pe care le atrage. În concluzie, aș vrea să mulțumesc încă o dată doamne raportor și confirm că vom înainta unele amendamente pentru a ține cont de perspectiva pe care am subliniat-o. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Lopez Permeo, care reprezintă GUE acum, aveți cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. asigurarea unei tranziții sociale echitabile înseamnă o schimbare în legislația europeană pentru a asigura că noile modalități de lucru în epoca digitală sunt acoperite de regulile noastre și pentru asta e nevoie de o analiză clară a timpului de lucru și a disponibilității lucrătorilor pentru angajatori, relații contractuale, dependența contractuală, să nu ai riscuri pentru sănătate și securitate și trebuie să se extindă drepturi, cum ar fi cel la grevă și la negocieri colective pentru lucrători, deci e nevoie de timp uh, să reflectăm la viitorul uh, mediului muncii, formarea digitală, distribuirea acestora, toate acestea trebuie să figureze ca subiecte în discuție. În concluzie, vreau să spun că propunerile doamnei raportor merg în direcția cea bună și așteptăm cu interes să conlucrăm fructos în săptămânile următoare. Legătură cu acest aviz și amendamentele. Mulțumesc! The Greens is... Verzii sunt reprezentați de cine? Carimatelli, nu știu, este în sală, nu e, nu reprezintă nimeni pe verzi. Eh, Acum, eh, atunci, poate de la FDD, nici de la ei, de la NF și atunci de la comisie. Oh, yes, sorry, Madame Jaslovica. Doamna Jaslovica, din nou, desigur. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să îmi exprim uh, părerile pe această temă în ceea ce privește digitalizarea industriei. Statele europene au un nivel diferit în ceea ce privește digitalizarea. Pentru a evita situația despre care ne vorbea doamna raportor, și anume să fie văzută ca o amenințare pentru circa 40% dintre uh, locurile de muncă, dintre meserile existente care ar fi puse în pericol în Uniunea Europeană. Pentru a da o șansă întregii Uniuni Europene, ar trebui în primul rând să identificăm care sunt meserile care vor fi amenințate în primă linie de digitalizare. Și e nevoie de o definire clară a, a unor asemenea activități trebuie să vedem și cât de pregătiți sunt angajatorii și angajații să își schimbe profesia. Digitalizarea ar trebui să fie folosită. Trebuie să vedem cum se vor dezvolta pe viitor noile locuri de muncă. Cei care își pierd locul de muncă să aibă șansa să câștige prin noile locuri de muncă create și trebuie să acționăm într-un mod foarte eficient. Să nu atragem un tsunami în Europa al digitalizării. Pentru că auzim ce se întâmplă în afară și cei din afară ne spun că Europa nu e pregătită de digitalizare. Cred că e un subiect pe care trebuie să îl luăm în serios și, și colegii mei au discutat deja despre procesul de educație în care tinerii ar trebui de pe acum pregătiți, astfel încât să folosească internetul într-un mod sigur și să fie pregătiți pentru noua era industrială. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. O să invit așadar comisia să ne spună, dacă dorește, să facă observații. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu, nu avem nimic deosebit de spus. Am luat note de toate comentariile făcute aici și care corespund cu multe dintre preocupările noastre. Thank you. Mulțumim, doamna Lauristan, ultimul cuvânt. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și celorlalți colegi interesați de această cooperare, pentru că e foarte important uh, să ne aducem contribuția. Aș uh, reacționa mm, colegului de la ALDE în ce privește acest punct cu accesul universal la noi, Estonia, băncile suedeze au avut o contribuție foarte mare pentru accesul universal, pentru că au lichidat birourile, au desfințat birourile din zone izolate, îndepărtate, din sate, pentru că nu era rentabil. Și ca rezultat, toți locuitorii din sate și bătrânii s-au apucat să folosească internet banking. Dar partea pozitivă este că uh, s-au organizat uh, astfel de cursuri pentru 100 de mii de utilizatori în vârstă și a arătat că ei sunt capabili, sunt în stare să învețe cum să folosească internet banking. Cred că trebuie să avem uh, un nivel ridicat de ambiții cu acces universal care este cheia pentru toate dezvoltările în era digitală. Dacă vorbim de piața unică, nu putem lăsa în spate anumite grupuri de populație, nu doar lucrători, ci și beneficiari sau clienți, să nu uităm nici pe ei. Și cred că e foarte important să avem accesul universal și să subliniem că acesta trebuie să fie pentru toți, în sate, cătune, la munte, pretutine, în zone izolate. E ceva care figurează și în documentul Comisiei și această promisiune de a investi mult Noi trebuie să vedem lucrurile din cealaltă perspectivă, cum să-i mobilizăm, să-i capacităm pe oameni să utilizeze și mă bucur foarte mult. Și ne interesează ca educația să fie subliniată în uh, această discuție politică. În ce privește locurile de muncă, cele care apar sau nu apar, desigur, după cum ne arată cercetările, pentru un loc de muncă de înaltă calificare în industria digitală, o să apară alte cinci uh, locuri de muncă, deci o să se creeze mai multe. În același timp, e problema cu reciclarea, recalificarea și cu păstrarea unor locuri de muncă care creează unele noi, dar care să fie mai conectate cu relațiile de la om la om. Nu totul e computerizat. Deci această diversitate pe viața muncii e foarte importantă. Presupun că o să avem întâlniri foarte interesante la raportul din umbră. Vă mulțumesc anticipat și ne vedem la Strasburg pe 14 februarie și sper că voi avea până pe 21 ianuarie multe amendamente cât mai interesante și importante. Mulțumesc. Thank you very much. The deadline for amendments is the 31st of January at noon and adoption in employment. Adoptarea la comisie va avea loc pe 20 și 22-23 martie. Am ajuns la Ultimul punct de pe ordinea de zi, extrem de interesant, avea de un cadru comun pentru statisticile europene care țin de persoane și locuințe, cămine, pe baza datelor individuale strânse prin eșantioane. și știți că acestea sunt foarte importante. pentru a ajunge la un nivel armonizat uh, în toată Europa pentru viitor. Dau cuvântul domnului Mecerici, raportorul. Mulțumesc, domnul președinte. Sper că până la urmă va sosi și comisia pentru a putea avea un schimb de păreri pe marginea versiunii comisia textului reglementativ. La prima vedere ne-am putea închipui că e un regulament foarte tehnic și atât. Dar nu e așa. Nu pentru că sunt eu raportor și că mi se pare mie mai important subiectul decât este, ci pentru că știm, ceea ce se regăsește și în preambulul regulamentului, că dacă sprijinim ideea ca toate politicile la nivel înalt din Uniunea Europeană să se bazeze pe dovezi, acestea necesită date oportune, corecte și comparabile. Eurostatul face tot ce este în putință pentru a oferi aceste date, dar există neajunsuri pe care le știe toată lumea. Toată co colectarea datelor prin sondaje prezintă aspecte bune și rele. Ori ai date specifice și de încredere sau oportune în timp. Și pentru a stabili care este echilibrul între calitate și comparabilitate și uh, caracterul oportun de livrare la timp a datelor, e bine, acest, acest uh, echilibru este o chestiune tehnică și întrebarea este cât de frecvent ar trebui să fie un anumit, stu- un anumit studiu, un anumit sondaj. Asta nu este o întrebare care ține doar de uh, care ar fi cel mai uh, um, bun calendar la nivelul Biroului de statistici la statelor membre și la nivelul Eurostatului, ci întrebarea este care sunt nevoile de politici în ceea ce privește viabilitatea uh, și relevanța datelor. Nu vreau să intru în detalii, fiindcă nu pot să vă ofer uh, proiectul de text care se finalizează acum. Uh. Deci nu vreau să intru foarte mult în detalii în ceea ce privește modul în care ne vom uh, raporta la propunerea comisiei, dar vreau să vă spun că nu accidental, acesta este un, un regulament cadru care va fi, să zicem, moneda de schimb pentru regulamente, va fi standardul, mă scuzați, pentru următoarele regulamente. Și cred că în uh, următorii 5 ani toată furnizarea, toate furnizarea de date de la Eurostat și nu numai voi fi, vor fi reglementate prin acest document, ceea ce va reprezenta un precedent extraordinar. Deci, rog toți raportorii din umbră și pe cei interesați să fie activi, fiindcă acum este momentul oportun să vă faceți cunoscute ideile în limitele pe care le avem, inclusiv cele de ordin financiar. Eu, ca raportor, o să încerc să țin, uh, să țin echilibru ambele părți în ceea ce privește îmbunătățirea actății prin acest regulament și în ceea ce privește menținerea cadrului financiar pe care le avem la ora actuală, care, limite care sunt uh, importante. Și cu toți cei implicați, fie uh, în domeniul științelor sociale sau la nivelul de utilizator a acestor date, știm foarte bine că, la urma urmelor, costurile sociale pentru compararea datelor sunt mai um, ridicate la final dacă nu există un regulament la început de drum. Deci comparabilitatea datelor este una dintre problemele cheie pentru mine dar acest lucru este la fel de important și pentru toți utilizatorii datelor, bineînțeles, și nu numai pentru oamenii de știință, eh, ci și, eh, și părți interesate. Ar fi foarte important dacă comparabilitatea datelor oferite prin intermediul sondajelor ar putea să fie mai ridicată. Vreau să fac referire la un lucru important. Este vorba despre nivelul de, de, de desegregare. Acesta nu este echivalent este egal. Chiar dacă asta în sine nu este o problemă, aș vrea să avem date nu pe două niveluri și nu numai date la nivelul statelor membre, fiindcă în, dacă se folosesc datele în scopul politic sau de cercetare și se încearcă compararea datelor relevante din punct de vedere social între Germania și Luxemburg, de pildă, Uh, nu mai are niciun rost până la urmă. Până la urmă, scopul uh, este același la comisie și la noi, pentru, comisie care ne dă textul de inițial și noi care, cei care scriem propriul nostru raport, este același. Aștept o dezbatere cu raportorii din umbră și cu comisia în ceea ce privește modul, în, în ceea ce privește um, caracterul detaliat al acestui regulament pe viitor, cât de detaliat trebuie să fie acesta și asta este una dintre chestiunile care trebuie discutate serios cu raportorii și cu Comisia și, bineînțeles, în cele din urmă cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost prezentarea mea și acum vă dau din nou cuvântul dumneavoastră, domnul președinte. Mulțumesc! small problem. Uh, I think that there are members of... Avem o problemă. Avem mm, unii membri care sunt foarte interesați, dar noi am început mai devreme cu un sfert de oră. Ceea ce înseamnă că peste 15 minute S-ar putea să vină membrii noi, plini de idei, plini de energie? Deci n-aș vrea să spună nimic comisia, deocamdată, să nu ia cuvântul comisia deocamdată. Știți, acum 90 luni am avut o reuniune flăcărată, aș putea să, să spun, să spun, chiar dacă era după masa târziu, și uh, membrii au uh, vrut insistent, au cerut insistent să se întâlnească cu comisia și să discute încă o dată, cel puțin încă o dată acest subiect, dacă nu mai multe ori, iată de ce <laughs> tot vorbesc eu aici, trag de timp pentru a vedea dacă nu mai sosesc și alți colegi. Uh, uh, we can, uh, um, and I have a list of, of uh, și am aici o listă cu raportorii. Nici ei nu sunt prezenți. Toți, din cauza programului, bineînțeles. Dar le așteptăm. Și cred că în timp ce așteptăm, aș putea să dau cuvântul unui uh, stimabil uh, un membru din Estonia, Parlamentului European, doamna Laurestin, care cunoaște foarte bine acest subiect Mario, n-ai cuvântul. Mulțumesc, e o ocazie excelentă. Și sincer să fiu că eu uh, utilizez uh, aceste date pentru politicile sociale și avem uh, unele probleme. Vreau să vă spun că sunt câteva căi pe care le putem urma. În primul rând, întrebarea este cum să folosim mai bine statisticile naționale, fiindcă definițiile diferă între statele membre, iar acest lucru, definitiv, ar trebui să fie armonizat, fiindcă dacă am avea statistici naționale prin definiția armonizată, atunci ar fi mult mai ieftin să facem cercetare comparativă decât uh, este acum. Și încă un lucru, avem deja o tradiție a sondajelor uh, europene, acel, acela al uh, căminelor, și uh, aici nu doar Eurostat, e vorba despre serverul de științe sociale europene care funcționează bine, dar are nevoie de bani, fiindcă a devenit uh, uh, victima unei proaste finanțări a, la nivelul statelor membre. Și apoi întrebarea este uh, cum să facem Eurostatul mai bun. Fiindcă dacă analizăm indicatorii sociali din, eh, de la euro, să ne dăm seama că acestea, acești lasă de dorit, nu sunt suficienți. Întrebarea este cum să păstrăm coerența și comparabilitatea la nivelul eh, termenelor. Deci sunt chestiuni importante și dacă am putea să ne în contribuția, ar fi foarte important pentru științe sociale, politici sociale și nu numai. Și nu în cele din urmă, pătrundem în epoca volumelor mari de date, big data, și trebuie să vedem despre ce, să, ce volume uriașe date avem nevoie aici. Să înțelegem, trebuie să înțelegem că e nevoie să ne pregătim pentru big data și în domeniul politicilor sociale. Nu folosim totul la ora actuală, dar am putea să facem mai mult. Vă mulțumesc! Mulțumesc! că ai făcut o observație care vorbit despre digitalizare, despre care vorbeam mai devreme. Am început deja? Fiindcă Încep, începem deja cu domnul Pirinski. Sunt convinsă că și domnul Mecerici se va întoarce. Și am avut, acela raportor a avut a, deja o intervenție. Acum vă dau dumneavoastră cuvântul. Domnului Pirinski. Please, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. Well... Mulțumesc, domnule președinte. E limpede că acesta este un subiect crucial, o, o propunere a Comisiei de mare însemnătate care ne va arăta în ce măsură putem să măsurăm adecvat mediul social uh, care, în uh, contextul în care ne interesează pe noi pentru a îmbunătăți crearea de politici, fiindcă acest lucru este principala idee care se degajă la comisie. Este vorba despre o armonizare generală. Asta cred că a fost termenul folosit de comisar pentru a sluji mai bine semestrului european. și pentru a avea politici sociale mai bune. Asta dat fiind și angajamentul Comisiei pentru ambițiile AAA, agenda socială și așa mai departe. Deci este vorba aici despre datele care ar putea permite atingerea acestor obiective înălțătoare. și faptul că există un cadru unic pentru prima dată reprezintă o abordare ambițioasă, bineînțeles, dar nu lipsită de riscuri. Dar fiindcă e vorba de o reformă radicală. De pildă, ceva care ține de un principal argument ridicat, și anume că vom asista la o scădere radicală a perioadei de timp pentru care sunt prezentate datele. Sondajele, pentru sondaje există acum o diferență de un an. Deci datele se referă la anul anterior anului în care sunt derulate sondajele. Și a o perioadă de viață de un an după derularea sondajelor acum, se vorbește de scurtarea perioadei la 11 luni sau chiar mai, mai mult, ceea ce va permite prezentarea datelor mult, mult mai rapid. Și datele vor fi mai actuale, ceea ce le va permite să, să fie folosite pentru studiul de creștere anuală și alte astfel de exerciții. Aici nu este clar dacă Comisia ne poate confirma această îmbunătățire a perioadei cu un an. S-a spus că nu va fi vorba de șase luni, nu mai mult. Asta trebuie să fie clarificat. Clar și limpede. Dacă se dorește scurtarea perioadei între măsurarea datelor și prezentarea acestora. Apoi, Comisia spune că această modalitate de colectare a datelor va permite mai multă flexibilitate. Se spune că evoluțiile sociale, statutul social eh, se schimbă în mod dinamic și neașteptat. E vorba de modele de lucru, cum să spus mai devreme și mai departe, echilibrul între viață de familie și viața profesională. Deci e nevoie să se lărgească sfera de aplicare a colectării datelor pentru a putea fi folosit în mod flexibil în momentul în care apar anumite probleme, anumite chestiuni în ceea ce privește eh, și trebuie create anumite baze de date. Flexibilitatea este un lucru bun, dar apar probleme logistice odată cu flexibilitatea și, și probleme legate de cheltuieli ridicate. Iar aici este vorba despre statele membre, dorința lor și disponibilitatea lor de a se implica într-o astfel de acțiune. Din ce am auzit eu, mai e ca la lume de bătut înainte ca toate statele membre să fie pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește disponibilitatea, ambiția și angajamentul și dorința de a începe acest uh, exercițiu, ceea ce necesită o gestiune foarte atentă și multă muncă, fiindcă situația diferă de la un stat membru la altul. Mm, date administrative, volume mari, pot fi uh, poate fi vorba de acestea sau situații intermediare sau un al treilea grup care se bazează numai pe studii și sondaje. Voi să mai, să problema comparabilității. Principalul argument al Comisiei este că va exista mai multă coerență și oarecare corespondență la nivel orizontal pentru o anumită perioadă de timp va exista o mai bună, o mai mare posibilitate de a lua decizii, de, de decizii prin mobilizarea datelor din mai multe studii. Îți pare că există și un risc în ceea ce privește comparabilitatea de-a lungul timpului. O chestiune care deocamdată trezește anumite îngrijorări unor state membre, ceea ce ar putea să fie o problemă mare fiindcă e vorba despre măsurarea șomajului, de pildă, și compararea statisticilor de șomaj de grupuri diferite, tipuri diferite de șomaj. Iarăși aici dorim explicații din partea Comisiei, anume, practic, cum vor dori să facă față acestui risc uh, semnificativ. Comparabilitatea apoi ține și de o chestiune la care face referire și comisia. E vorba de faptul că datele sociale sunt rearanjate acum Dar mai există și alte date care țin de statistice de afaceri, dintre care unele corespund uh, indicatorilor sociali, de pildă studiile privind uh, veniturile, fără de care analizele nu ar fi relevante total. În linii mari, cred că putem să sprijinim această ambiție a Comisiei. și să ne arătăm optimiști în următoarele etape ale discuțiilor și să ne uităm la aspectele practice ale propunerilor făcute și în același timp trebuie să ne dăm seama că acesta este un, uh, o incursiune în, uh, pe teritorii noi și riscurile trebuie evaluate în mod obiectiv. mai ales în ceea ce privește modul în care vor participa statele membre pentru ca acest exercițiu să fie încoronat cu succes. Iată ce doream eu să vă spun astăzi. Vă mulțumesc! You didn't hear the last one? Nu ați auzit ultima intervenție a mea. Am vrut să spun că raportul din partea ECR nu e aici, nici din partea ALDE, însă Lynn Boyle din, Boyle din partea GUE se află aici, așa că are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să menționez un, câteva puncte din acest dosar. Cred că Intenția regulamentului e una bună și anume să fie, să fie îmbunătățit procesul de colectare a datelor, astfel încât să existe informații mai bune pentru politici și pentru livrarea serviciilor și ar beneficia de acest fapt și statele membre și Uniunea Europeană pentru a putea face față problemelor cu care se confruntă Europa, cum ar fi sărăcia, Um, ce se mai întâmplă cu mobilitatea, flexibilitatea, e nevoie de o bază statistică, astfel încât să putem măsura și ghida politicile. De aceea cred că e importantă bunăstarea și îmbunătățirea tuturor cetățenilor dintr-o perspectivă economică. E un fapt care trebuie să rămână o piatră de telemia regulamentului. Ne spunea raportoarea că nu, raportorul că nu e doar un uh, dosar politic. E important ca să se țină cont și de evoluțiile tehnologice, să fie atrași noi participanți la aceste sondaje și trebuie să demonstrăm că colectarea statistică poate să fie flexibilă și poate să fie ușor folosită de, de utilizatori. Am niște îngrijorări. Cred că trebuie să se dea mai multe informații cu privire la schimbările propuse acest document. Comisia, Parlamentul trebuie să răspundă la acest ciclu cu șase căi și dacă se poate ajunge la o descreștere a participării pe viitor a numărului de respondenți la sondajele statistice și dacă ar afecta obiectivul principal al regulamentului. Mă bucur să văd că a fost inclusă bunăstarea ca fiind parte din document la articolul 3 pentru a avea o imagine de ansamblu complet asupra situației economice și sociale din statele membre, trebuie să fie măsurat și nivelul de bunăstare. Mi-aș mai dori de asemenea să știu dacă statele membre vor primi sprijin financiar din partea UE. Participarea la anumite studii este obligatorie. În linii mai largi, sper că prin ceea ce se va întâmpla cu acest regulament, vom putea avea o dezbatere continuată care ține de uh, sondajele individuale pe care le trimit statele membre spre Eurostat. Uh, și dacă acestea vor fi clasificate ca microdate. Cred că aici mai avem nevoie de clarificări. Există lucruri pozitive pe parcursul regulamentului și sper că Parlamentul și Comisia vor putea colabora pe chestiunile și îngrijorările din uh, cadrul regulamentului împreună cu statele membre și și mai important cu institutele naționale de statistică. Vă mulțumim. Verzii nu sunt prezenți, nici FDD-ul nu are raportor. Mara Bizotto nu se află aici din partea ENF, dar vedem că ENF-ul e reprezentat, reprezentat, așa că vă rog, domnule, luați cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte crearea unui cadru comun de statistici. Aceasta era ideea inițială pentru a colecta date actuale și fiabile din toate statele membre. O idee care merită susținută. Însă există numeroase instituții de stati- institute de statistică. În ceea ce privește, simpli- privește simplificarea instrumentelor europene, nu. No noi suntem împotriva faptului că Comisia, care nu e o instituție aleasă, poate să ia decizii în legătură cu statisticile prin acte delegate, articolul 15 din propunerea de element. Colectarea alternativă presupune două chestiuni. O precizie a acestui mod de funcționare, adică estimările care sunt obținute în funcție de datele colectate și apoi respectul vieții private în transmiterea de dosare administrative care inițial trebuia să servească la buna funcționare a aparatului. Sistemul statistic european e în serviciul semestrului european și a strategiei 2020. Cadrul european de statistici va ține și de drepturile sociale și din zona euro și va ține și de marile dosare europene. Și nu putem decât să vedem că toate acestea au înregistrat eșecuri succesive. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Meserici, ne-ați prezentat introducerea dumneavoastră, însă ați făcut-o Înainte să se afle comisia în sală, poate doriți să adăugați ceva sau să repetați ceva înainte de a da cuvântul reprezentanților comisiei. Sunteți liberi să o faceți dacă vă doriți. Mulțumesc foarte rapid. În primul rând, mulțumesc pentru comentariile privite. Văd deja că discuția va fi una interesantă cu raportorii din umbră pe acest, cred eu, dosar foarte important. în termen de clarificare, explicații din partea Comisiei, de ce avem nevoie aici? O parte din nevoile noastre au fost deja exprimate. Abordarea mea e următoarea. Înțeleg atât uh, scopul, ori, scopul inițial, cât și constrângerile sub care a lucrat Comisia când a făcut această propunere. Am început să discut cu diferiți reprezentanți din partea Comisiei și am impresia că acest regulament, sau măcar elemente din regulament, au fost discutate extensiv cu oficiile statistice din statele membre. Vă rog să-mi dați uh, asigurări în acest sens și că nu mai târziu va trebui să o facem, că deja se întâmplă. Îngrijorarea mea principală în această etapă e cum vom reuși să definim nivelul între reglementarea politică și cea tehnică. Vorbim aici de calibrarea fină pe care trebuie să o facem înainte de propunerea parlamentară. E Întrebările colegului meu, care deja a plecat, au fost unele importante și anume cele legate de actele delegate și cum vor aduce ele un răspuns la asemenea întrebări. În afară de acestea, foarte curând veți primi proiectul de raport complet pe care îl voi trimite și raportorilor din umbră, e în curs de redactare, de aceea în acest moment nu vreau să spun, să intru în detalii foarte specifice despre document în afară de faptul că împărtășesc uh, și eu uh, ideea inițială din uh, spatele documentului și înțeleg la fel de mult ca și colegii mei din acest dosar. Cred că acest exercițiu va fi unul foarte util pe acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumim! Atunci voi da cuvântul domnului Galoguei de la direcția privind statisticile sociale. Doriți să începeți? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, motivul pentru acest regulament, așa cum s-a spus deja, este să avem statistici pe care să ne putem baza și care să vin la timp. Sunt foarte importante pentru politicile europene, europene pentru semestrul european, agenda socială, Europa 2020 și așa mai departe. Avem de-a face cu cereri în schimbare și în creștere de date pe diferite subiecte, atât la nivel național cât și regional. Mă refer aici la creștere, locuri de muncă, accesul la ocupare, excludere socială, inegalitate, distribuție, educație, abilități, abilități digitale, sănătate, protecție socială, dar și bunăstare. Aceste subiecte trebuie să se bazeze pe niște statistici care survin la timp. Lucrăm deja de mai mulți ani cu statele membre, cu institutele naționale de statistică, să modernizăm statisticile sociale astfel încât să facă față provocărilor. De fapt, aș dori să subliniez niște aspecte care sper că vor acoperi întrebările adresate. În primul rând, proiectul de regulament despre care discutăm astăzi, acesta este primul regulament cadru dintr-o serie de trei regulamente are de-a face cu sondajele, al doilea va avea de-a face cu populația și gospodăriile, mai, va surveni mai târziu și există un al treilea regulament cadru care va apărea și mai târziu și care va conține date bazate pe administrație, în um, educație, sănătate, protecție socială. Am, făcut, am avut această abordare pas cu pas din motive pragmatice și, bineînțeles, în contextul general al modernizării, așa cum apare acesta, vrem să ne asigurăm că există o consistență și că până la urmă vom avea o bază bună de statistici. Am început cu sondajele pentru că noi considerăm că sunt cele mai bune în ceea ce privește integrarea și îmbunătățirile. Un al doilea element pe care aș dori să îl subliniez uh, e că, într-adevăr, acest regulament simplifică, adică reunește sub același cadru mai multe metode existente de colectare a datelor. Credem că vom uh, îmbogăți datele care sunt disponibile, creând mai mult spațiu în sondaje și vom crește și sinergiile între aceste uh, sondaje, astfel încât să putem să atacăm fenomene cum ar fi cel, cel legat de abilități și piața de muncă, cum poate fi făcută bine legătura între acestea, consumul și bunăstarea, inegalitățile care există, sau unde avem nevoie de informații în ceea ce privește venitul și consumul, cum arată bugetele gospodăriilor în legătură cu consumul și elemente de bunăstare. Un al treilea element sunt limitele temporale. Astăzi avem de-a face cu o mare problemă legată legat de timp. Venitul e e valabil după 2 ani de, de la încheierea perioadei de referință și ne dorim să îmbunătățim limitele temporale cu un an, astfel încât aceste date să fie disponibile când începe semestrul european, astfel încât să poată să fie încorporate să servească obiectivelor semestrului un al treilea element. Știm că asemenea dezvoltări înseamnă costuri pentru statele membre și o povară pentru respondenți. De aceea am inclus în regulament elemente care să abordeze aceste probleme. Dorim să folosim instrumente moderne de colectare de date. Acest fapt a fost uh, menționat. Surse de date administrative, includem aici big data, noi tehnologii, inclusiv tehnologiile de modelare și în actul de bază am uh, spus foarte clar și transparent care sunt principalele surse de cost. De exemplu, mm, dimensiunea eșantianelor și apoi frecvența datelor și sondajele. Un alt aspect important e flexibilitatea. Ne dorim un cadru care să dureze timp de mulți ani. Trebuie să facem față unor nevoi noi și care se schimbă constant. Așa că avem nevoie de flexibilitate, astfel încât să facem față cerințelor noi și în schimbare. Înseamnă că nu intrăm mult în detalii în ceea ce privește listele din regulament invers stau lucrurile. Am încercat să avem formulări generale ale subiectelor care trebuie să fie acoperite. Apoi intenționăm să avem um, alte elemente, cum ar fi variabilele detaliate la nivel tehnic, ne arată legătura dintre domeniul politic și tehnic. Legiuitorii sunt cei care trebuie să stabilească subiectele care trebuie să fie acoperite. Trebuie să se ajungă la niște variabile care să fie reprezentative pentru subiectele care urmează să fie măsurate. Pentru această flexibilitate am prevăzut în regulament acte delegate și acte de punere în aplicare stabilind, respectând, bineînțeles, acordul interinstituțional. Comparabilitatea. Și aceasta e foarte importantă pe agenda noastră, în afară de limitele temporare. Avem nevoie de comparabilitate în timp și anume să ne gândim la diferite pauze în linia temporală. Există diferite lucruri pe care le discutăm cu agențiile naționale astfel încât să evităm astfel de probleme și apoi comparabilitatea între țări. Abordarea noastră generală pentru legislație se orientează pe rezultate. Avem niște obiective fixate, tipul de date pe care ne dorim să le avem și apoi lăsăm la latitudinea țărilor inputul cu care trebuie, pe care îl vor folosi pentru a evalua subiectele și a furniza datele. Totuși, trebuie să spun într-un mod foarte clar aici că atunci când vorbim de uh, date legate de angajare și șomaj, am făcut o analiză aprofundată care ne arată faptul că e deosebit de important să avem o abordare armonizată în ceea ce privește întrebările folosite în sondaje. Multe state membre consideră că aceasta ar fi o armonizare a inputului, însă eu cred că obiectivul final trebuie să fie comparabilitatea. Și dacă e nevoie de armonizarea anumitor elemente, atunci am avea nevoie de sprijin în acest sens am prevăzut în regulament o dispoziție de finanțare, astfel încât o companie să creeze capacitățile de care are nevoie pentru a pune în aplicare această nouă abordare și să facă studii pilot în ceea ce privește noile fenomene, astfel încât să ajungem la rezultate robuste care să sprijine obiectivele pe care ni le-am propus în ceea ce privește datele. Doamnă președinte, ne-am dorit să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul European pe acest cadru foarte important. De aceea, așteptăm cu nerăbdare comentariile, întrebările pe care le aveți, să discutăm, să vă oferim explicațiile necesare. Considerăm că acest regulament va face astfel încât Comisia să furnizeze date mai bune care să sprijine regulamente mai bune. De aceea vă cerem sprijinul pe acest dosar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului raportor, domnului Meserici, dacă dorește să reacționeze, să facă niște comentarii. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, mulțumesc pentru această prezentare, care a fost una clară. Bineînțeles, cred că atât raportorii din umbră, cât și alte părți interesate din Parlament vi se vor adresa la un anumit moment și vă vor pune întrebări și nu doar acum la acest schimb de opinii. Vă mulțumesc și pentru faptul că mi-ați dat asigurări că proiectul de modernizare se desfășoară printr-o serie de runde consultative cu birourile de statistică din statele membre, așa că nu e ceva complet nou pentru ele, așa că Consiliul nu va putea să se arate total surprins de rezultat. Cel puțin sper că nu vor fi foarte surprinși de acest rezultat. Acum, privitor la detalii, există anumite chestiuni la scară mai mică, unde cred că va trebui să discutăm la un moment dat despre ce va intra în actele delegate. Principiul este foarte clar, e acceptabil și urmărește principiile stabilite prin acordul interinstituțional. Nu am o problemă cu acest aspect, însă unele dintre detalii probabil vor trebui aduse la nivel politic și cu siguranță acest lucru se va întâmpla și din partea altor membri din Parlament. În al doilea rând, tot ceva foarte important ce ne-am dorit sau ce mi-aș dori eu ca raportor să văd ca rezultat al regulamentului, mi-aș dori să văd un, o gestionare a calității datelor mult mai bună și a rezultatelor datelor. Uh, să fie inclusă aici o obligație de transparență a datelor și metodologia de colectare a datelor. Sunt elemente importante în toate exercițiile statistice, dar mai ales în ceea ce privește datele din sondaje. Dacă metodologia nu e transparentă, e foarte greu să se facă o evaluare mai târziu din câte înțeleg eu, nu toate statele membre folosesc aceeași sau um, același eșantion sau eșantioane similare pentru sondaje. Acestea sunt problemele care consider eu că trebuie să fie reglementate aici la nivel european. Nu e ceva ce putem lăsa la latitudinea birourilor statistice din statele membre. Și asta pentru că ele sunt tradiționaliste și legate de tradiție până, la, până într-un anumit grad. Însă avem nevoie de date comparabile și pentru ele avem nevoie de metodologii comparabile. Apoi, costurile suplimentare cât de departe vor merge acestea. Și despre acest punct va trebui să discutăm la un moment dat. Mă bucur că acest aspect este tratat separat în propunerea făcută de comisie. Și da, este un element pe care va trebui să îl analizăm. Până la urmă, cineva trebuie să furnizeze standardele de calitate pentru aceste exerciții pe parcursul drumului. Nu vreau să intru în detalii, Ce au spus colegii mei e foarte important, inclusiv periodicitatea, o scădere a timpului până la publicare și ce ar însemna toate acestea în ceea ce privește costurile, personalul pentru diferitele birouri de statistică. E un detaliu care, din nou, va trebui să-l discutăm la reuniunile cu raportorii din umbră și apoi să vă transmitem poziția noastră. Permiteți-mi să închei spunând că salut acest regulament, sunt conștient de faptul că va fi un precedent pentru alte regulamente cadru în acest domeniu, așa că aștept cu nerăbdare uh, o colaborare foarte bună pe dosar și un regulament cu succes. Mulțumesc! Thank you. I'll give the... Mulțumesc, domnul Pirinski. Și apoi Lin Boina, da? Mulțumesc. Nu cred că am mare lucru de spus. Sunt de acord cu abordarea domnului raportor și aștept cu interes exercițiul colectiv. Mulțumesc. Doamna Boyle? Nu, nu. O să discutăm la reuniunea coordonatorului din umbră. Doamna Lauristen? Nu. Toți sunteți mulțumiți. Nu vreau să mai subliniez decât că există o anchetă socială europeană care nu ține de Eurostat. De mulți dintre indicatorii aceste variabile <clears throat> sunt testate de ani și ani de zile. Cu metodologie foarte transparentă cu acces de plin la întreaga bază de date și sper că mm, comisia nu o să piardă toată experiența asta. Bun. Eurostat mai vrea să spună ceva, să aibă ultimul? Da, desigur. Să salut ce s-a spus, inclusiv sprijinul general pentru efort și pentru proiectul de regulament. Chestiunea transparenței și a informării de plină cu privire la date, metadate, care să fie eliberate alături de informații cu privire la calitate, sunt extrem de importante. Deci transparență, da, intenționăm să facem publice toate informațiile pe care le avem. Chestiunea sistemului de asigurare a calității e una la care ținem foarte mult. Sunt două dimensiuni ale comparabilității, armonizarea conceptelor, surselor și metodelor, dar și un cadru solid de asigurare a calității care se va aplica cu eficacitate, astfel încât rapoartele de calitate să fie publicate și toată lumea să aibă transparență în legătură cu toată procedura. Am luat notă de dorința dumneavoastră. Mulțumim tuturor pentru prezență. A fost o discuție foarte bună și fructoasă și mult mai destinsă decât data trecută când a fost o discuție încinsă. Azi a fost uh, foarte calmă, fructoasă. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru ședere. Ședința se încheie aici. Ne întâlnim din nou mâine dimineață cu multe alte subiecte interesante. Sper că o să veniți. O să fie prezentă și trei miniștri din partea președinției malteze și apoi o discuție cu privire la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării serviciilor. Și vă aștept mâine înapoi.